va fi regăs, îl va regăsi în procesul verbal al acestei reuniuni. Trecem acum la ordinea de zi care a fost hotărâtă în conformitate cu articolul uh, din tratat. Proiectul ordinii de zi a fost uh, repartizat. Așadar, în conformitate cu procedura, propun să ca raportul doamnei Wikström cu privire la protecția imunității domnului Corneliu Vadim Tudor să fie preluat la runda de votare pe ordinea de zi. Bun, atunci am stabilit acest lucru. Dragi colegi, cu mare îngrijorare vreau să vă atrag atenția că observăm evoluțiile din Bahrain având în vedere campionatul uh, și cursele de Formula 1 care vor avea loc acolo, presiunea este din ce în ce mai mare. Sperăm ca regatul să fie, să-și amintească de obligațiile sale, iar uh, faptul că au uh, ratificat Convenția pentru Drepturile Omului înseamnă și că trebuie să o respecte. Cerem de aceea un dialog din partea lor cu tuturor, toate forțele politice din, acele, din acea țară, așa cum se prevede de către în final, concluziile anchetei uh, care s-a făcut în acest sens. Aș vrea de asemenea să vă amintesc că în Egipt situația este în continuare foarte tensionată și nu este posibil ca la un an, peste un an de la um, demiterea lui Mubarak, uh, blogger, jurnaliști și alții să sufere în continuare de intimidări. Procesul împotriva Uh, celui care a câștigat uh, premiul Saharov. Este doar unul din exemplele în acest sens. Noi, Parlamentul European, vom fi întotdeauna de partea celor care sunt persecutați, fie că este vorba de țări vecine, fie în altă parte a lumii, toți cei care se implică pentru o societate pluralistă și democratică. Vreau să vă prezint și uh, un caz al unei persoane din uh, Guinea Ecuatorială, îmi cer scuze. În aceeași situație. Doamnelor și domnilor. Wir trauern heute um einen geschätzten Astăzi uh, îl deplângem pe unul din colegii care ne-a părăsit. Suntem îndurerați din cauza decesului domnului Miguel Portaș, care a decedat